La seduta e ripresa. Il processo... Reluăm ședința. Procesul verbal al ședinței de ieri a fost distribuit. Aveți observații? Proce Please, you have the floor. Vă rog, aveți cuvântul. Merci, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi referi la punctul 6 din acest proces verbal. E vorba de condițiile în care s-au ratificat rapoartele legate de acordul de asociere cu Ucraina. Așa cum se reflectă parțial în procesul verbal, s-a întâmplat ceva extraordinar. Și anume a intervenit în direct o personalitate politică străină dintr-un parlament străin. Astfel, s-a exercitat o presiune mare asupra Parlamentului European și astfel uh, s-a influențat aprobarea acestor uh, rapoarte de Parlamentul European. De aceea vă propun să supuneți acest proces verbal la vot, ca să vedem dacă o parte din colegi sunt de acord sau nu cu mine și astfel refuză adoptarea procesului verbal având în vedere aceste vicii de procedură. Mulțumesc! Onorevole, teniamo un vattene. Vom ține cont de observațiile dumneavoastră, stimate domnule deputat, vă mulțumim. Domnule Președinte, Président. Pentru a completa observațiile colegului Goldnish, o forță străină a fost implicată în deliberările Parlamentului. Deci s-a dorit influențarea votului parlamentarilor europeni uh, în legătură cu acordul economic cu Ucraina. Contestăm acest vot, rezultatul votului și cerem ca procesul verbal să fie votat astăzi uh, ca să vedem dacă colegii sunt de acord cu această implicare străină în procedurile noastre. Externe, da, da. Președintele, nu a avut loc nicio intervenție din exterior. V-am ascultat intervențiile, vă rog acum ascultați-mă și pe mine, spune domnul președinte. Nimeni nu i-a obligat pe deputat să voteze într-un fel sau altul. Rezultatul votului a arătat că majoritatea deputaților erau pentru și anumiti deputați, minoritatea, erau împotrivă. Așa funcționează democrația, nimeni nu a influențat votul și deputații europeni au libertatea de a vota într-un fel sau altul, dar pot să asculte și pe alții. Parlamentul respectă libertatea eurodeputaților. Vă rog, doamnă, aveți cuvântul. Panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a lua această decizie, înainte de a vota în cadrul plenarei, această chestiune a acordului de asociare a fost votată și la întâlnirea Comisiei AFET. Și acolo s-a hotărât să se susțină acordul de asociere cu o majoritate covârșitoare. Și în acel caz nu am avut nicio um, videoconferință sau vreo legătură cu altcineva din afară, deci a fost o decizie absolut suverană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, pentru a completa ce a spus colega noastră. Noi denunțăm această conexiune directă care n-a fost supusă votului nostru, deci ne-am fost, am fost puși în fața faptului împlinit și uh, Parlamentul ucrainian practic a uh, vizionat deliberările noastre fără să fi fost întrebați. E vorba de o um, conexiune, o videoconferință care a fost făcută și care, uh, pentru care ar fi trebuit să fi fost întrebați. Mulțumesc. Eh, Domnule deputat, cred că nu s-a întâmplat nimic care să încalce regulamentul Parlamentului nostru. S-a luat o decizie care cred că întărește legătura între cele două parlamente și cred că participarea la deliberarea Parlamentului ucrainian nu a influențat în niciun fel deliberările și votul nostru. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de membru al Comisiei AFET Așa cum spunea și colega noastră, eu eram conștient de acest lucru și am spus-o, de fapt, și ieri la dezbaterea pe care am avut-o. La Comisia INTA nici n-am avut ocazia să ne pronunțăm în legătură cu implicațiile și consecințele economice și comerciale ale acestui acord. Deci, cred că procedura a fost corectă, dar nu și din punctul de vedere al procedurilor comisiilor. Și dacă într-adevăr Parlamentul este o instituție democratică, cred că ar trebui să analizăm uh, foarte serios această chestiune. Dar, uh, bineînțeles, dumneavoastră faceți cum credeți, nu-i așa? Thank you uh, very much. Mulțumesc. Ieri am avut un vot liber și cred că nu avem cum să schimbăm astăzi decizia pe care am luat-o ieri. Înțeleg poziția dumneavoastră, care este diferită, însă nu avem cum să schimbăm decizia luată de Parlamentul European. Alors, on peut voter le... Putem supune la vot uh, până la urmă procesul verbal. Quelle est votre proposition, monsieur? Care este propunerea dumneavoastră, estimate domn? Oui, je sais, mais on peut voter, oui. Da, putem vota. Monsieur le Président, votre... Domnule președinte, sigur că putem vota uh, cu uh, mâna ridicată sau un vot cu apel nominal. Eu vă întrebam dacă doriți să operăm o modificare în procesul verbal. Aș dori să supunem la vot procesul verbal pentru a vedea dacă îl adoptăm sau nu îl adoptăm, ținând seama de faptul că s-a creat un precedent uh, care ne, ne liniștește și uh, care eh, ne eh, pune în dificultate cu parlamentele partenere dacă se exercită o asemenea presiune psihologică asupra Parlamentului nostru. Deci, cine este împotriva propunerii domnului Corniș? Aveți cuvântul. Bine, allora metto ai voti chi Atunci trecem la vot. Cine este pentru aprobarea procesului verbal? Uh, please, you have the floor. Thank you. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Acesta este un moment extrem de important. De obicei, atunci când se adoptă acorduri internaționale, chiar și multilaterale, procesele verbale sunt dovezi foarte importante. De ce să le votăm aici, într-un hemiciclu aproape gol? Acesta ar putea fi un argument suplimentar pentru a scăpa de acest acord în viitor. În ciuda argumentelor invocate de colegi, cred că dacă facem așa ceva, uh, procedăm împotriva procedurii noastre legislative. Sr. Presidente, Sr. Deputados, ontem houve aqui uma votação. Domnule președinte, Stimați eurodeputați, ieri aici a avut loc un vot în care acest Parlament și-a exprimat voința. Eu am votat împotriva semnării acestui uh, tratat comercial cu Ucraina, dar nu m-a obligat nimeni și niciun deputat care a votat pentru sau împotriva nu a fost obligat să o facă. Deci rezultatul politic al acestui vot este irreversibil și Proiectul verbal, procesul verbal este doar un act administrativ la care, se face, la care se poate face recurs doar dacă nu reflectă în mod exact ce s-a întâmplat. Aici e vorba de altceva. Actul politic de substanță a fost votul și rezultatul votului a fost clar s-a aprobat acordul și apoi acum e vorba de aprobarea procesului verbal, ceea ce e cu tot altceva. Haideți să nu ne supunem unei riscuri mari. Rezultatul votului nu se pune în discuție. Uh, el este foarte clar. Aici nu e vorba de conținut, de substanță, e vorba doar de procesul verbal. Am întrebat dacă se poate adăuga ceva la procesul verbal. Nu se pune în discuție rezultatul votului, care rămâne, nu poate fi schimbat. Deci ce s-a votat ieri rămâne votat, rămâne aprobat Aici e vorba doar de conținutul de eventuale adăugiri la conținutul procesului verbal. Dar nimeni nu pune sub semnul întrebării rezultatul votului sau legitimitatea lui. Legătura cu Parlamentul din Kiev a fost una legitimă, nu s-a influențat voința Parlamentului și cred că niciun deputat european nu s-a simțit influențat de altceva decât de propria conștiință. Este clar acest lucru. Deci ceea ce s-a spus nu se schimbă. Deci, uh, totuși amân acest punct pe mai târziu și trecem mai departe la dezbatere, pentru că trebuie să respectăm celelalte instituții și vom da um, clarificări uh, ulterioare la nivel tehnic mai târziu. Trecem acum la declarațiile Consiliului și Comisiei în legătură cu răspunsul UE. Ascultați-mă, am amânat această propunere. Vom verifica, spune domnul președinte, și continuăm. Le rezultat vot e clar e... Rezultatul votului de ieri este clar. Trebuie să continuăm acum ordinea de zi. E vorba de declarațiile Consiliului și ale Comisiei privind răspunsul UE după izbucnirea epidemiei de Ebola. În numele Consiliului. Presidente, Presidente, onorevoli deputati, signora Commissario. Are cuvântul reprezentantul Consiliului.